Reluăm reuniunea. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Nu știu dacă există obiecții, văd că nu. Procesul verbal este adoptat.